Good morning, uh, everybody. Welcome to our... Bună ziua, dragi colegi. Bun venit tuturor la întâlnirea noastră de astăzi. Vom începe cu punctul uh, pe care uh, nu l-am făcut ieri, pentru că doamna comisar era deja aici. Este vorba de raportarea în urma negocierilor interinstituționale. În primul rând, este vorba de uh, actul de accesibilitate. Morton, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că ieri nu am fost prezent, că întotdeauna am avut probleme la aeroport și așa mai departe. Iată de ce nu am ajuns. Am avut un început uh, bun la negocierile pentru uh, legea pentru accesibilitate pe 12 aprilie. Cel de-al doilea trialog, care a fost de fapt primul efectiv, pentru că am început negocierile în ianuarie, am uh, început cu teme puțin controversate, cu o atmosferă foarte relaxată și bună și am uh, făcut progrese, aș spune. Acum, concret, în primul rând, articolul 12, observații fundamentale și uh, poveri proporționale. Din punctul de vedere al Parlamentului, știm foarte bine că nu ne dorim uh, derogări astfel încât companiile să poată uh, evita această uh, directivă, ci derogări care să fie funcționale pentru a nu crea poveri suplimentare pentru companii. Colegii mei de la Parlament au fost de acord cu o nouă anexă 4 de la Consiliu cu condiția ca persoanele cu limitări funcționale să fie inclusă în ceea ce privește evaluarea acestei poveri suplimentare. Operatorii de afaceri trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru ca serviciile și produsele să fie cât mai accesibile cu putință. Este un concept pe care Parlamentul dorește să-l mențină și Cred că s-a ținut cont de acest punct uh, din partea celorlalte părți de negociere. Uh, a doua parte, uh, specificații tehnice. Este important pentru noi acest proces de standardizare și de aceea este primul care trece prin această procedură pentru a ajunge la standardele necesare. Am arătat acest lucru atât Comisiei cât și Consiliului cu foarte mare claritate. Poziția Parlamentului este una foarte clară. În cazuri excepționale am putea avea specificații tehnice și nu un standard, însă acest lucru nu ar trebui să fie niciodată uh, uh, un cec în alt pentru comisie. Am avea nevoie de o listă închisă, însă în uh, uh cazuri uh, concrete ar trebui să avem specificații și când nu e posibil să avem un standard, putem accepta specificații tehnice. Este un lucru pe care l-am acceptat și încercăm să ajungem la un compromis aici. Parlamentul dorește de asemenea să aibă ceva de spus atunci când e vorba de uh, specificații tehnice care să fie adoptate prin acte delegate, nu acte de punere în aplicare, cum a propus Comisia. Este o dezbatere pe care o avem de fiecare dată cu Comisia însă, bineînțeles, este foarte important pentru noi să uh, fie clar încă de la început. În sfârșit, un al treilea punct, anexele. Nu am uh, discutat conținutul de la anexa 1, doar structura. Consiliul a reformulat propunerea Comisiei pentru anexă, pentru a fi mai clar și cred că rezultatul este unul foarte bun. De aceea am analizat uh, cu atenție și cu interes anexa Consiliului și echipa de negociere a fost de acord că putem merge mai departe cu câteva condiții. În primul rând, anexa trebuie să includă uh, și cerințe de natură funcțională, nu doar de natură tehnică, și aici am ajuns la un compromis fezabil. În al doilea rând ar trebui să includă nu doar exemple, ci și niște cerințe obligatorii și aceasta este o parte a compromisului aici la Parlament. Eu am spus cu claritate că nu putem avea un acord la aceste puncte și ne asigurăm dreptul de a ne întoarce la propunerea inițială dacă Consiliul nu ține cont de poziția Parlamentului. Și uh, Munca este în curs uh, la toate punctele, este o muncă intensă, am făcut progrese și așteptăm acum următorul trialog care va avea loc pe 15 mai. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la următorul punct. Este vorba de reguli pentru comercializarea pe piață a produselor fertilizante. Domnul Țurcanu, vă rog. Bună dimineața! Doamnă președintă, stimați colegi, al doilea trialog informal referitor la regulamentul privind produsele fertilizante a avut loc în 11 aprilie la sediul Consiliului. Întâi a avut loc un schimb preliminar de opinii cu privire la limitele cadmiului. La primul trialog informal s-a convenit că acest lucru ar avea loc în fiecare trialog, fiind un subiect de o, petribă, de o sensibil și important. Aceasta este o problemă asupra căreia Comisia ENVI are o competență exclusivă. Prin urmare, poziția Parlamentului a fost prezentată de raportoarea ENVI, doamna Gardini. Al doilea punct pe ordinea de zi a fost problema subproduselor din industrie. Consiliul a discutat amendamentele Parlamentului la nivel de grup de lucru la 1 și 8 martie și a convenit o propunere la Coreper la 16 martie. Consiliul a prezentat această propunere în cadrul trialogului. În cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe aspecte legate de procedura de evaluare a conformității pentru subprodusele din industrie și criteriile cu care să se aplice aceste subproduse. În temeiul propunerii Consiliului, aceste criterii sunt stabilite de Comisie prin intermediul actelor delegate. S-a convenit că avem nevoie de discuții suplimentare cu privire la aceste aspecte, precum și cu privire la propunerea Consiliului în ansamblu și urmează să purtăm discuții pe marginea acestor aspecte la nivel tehnic. În următoarele săptămâni, cel de-al, doilea, de-al treilea trialog va avea loc în luna mai, pe data de 23. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult! Avem Raportarea pentru al treilea punct este vorba de portalul digital unic pentru a oferi informații, proceduri, asistență și soluționarea de probleme. Doamna Miți, raportorul nostru nu a putut veni, de aceea mi-a cerut să o înlocuiesc. Pe 20 martie a avut loc primul trialog uh, exploratoriu și Chiar ieri noaptea a avut loc al doilea trialog, la care s-au dezbătut mai multe teme. Este vorba de uh, logo, nume și calitatea oferită de uh, portal, de asemenea delegarea de puteri, utilizarea limbilor, a costurilor și accesul uh, online transfrontalier la aceste proceduri. Cele două brațe uh, legislative doresc să ajungă la un acord în timpul președinției bulgare, deci iată un lucru bun. Avem și raportarea în legătură cu misiunea comisiei noastre la Florența, în Italia, aceasta s-a întâmplat uh, la începutul uh, lunii aprilie. Cinci membri, doamna Comi, domnul Schwab, Nicola Danti, domnul Selimovic, Solimovic și eu însă. A fost o misiune foarte interesantă și ne-am centrat în primul rând pe impact uh, și pe regulamentul referitor la economia uh, colaborativă, de asemenea uh, controlul VAMAL pentru lupta împotriva contrafacerii și am încheiat misiunea cu vizita Institutului European de la Florența și un atelier pe tema geoblocării, rolul platformelor și piețele unice digitale uh, pentru a oferi compensații la nivel colectiv. Nu am să analizez uh, întreg programul pe care l-am avut, am avut multe de învățat, a fost foarte interesant și cred că putem ține cont uh, de tot ce am învățat acolo în lucrările comisiei noastre. Putem trece, prin urmare, la primul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Este vorba de proiectul de aviz legat de uh, produsul paneuropean uh, pentru pensii personale. Doamna Colin Langen este raportor. Vă rog. Ja, verehrte Frau Vorsitz Doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege, astăzi aș dori să vă prezint proiectul meu de raport, de raport cu privire la PEP, produs pan-european de pensii personale. Împreună cu Comisia Econ suntem responsabili pe acest raport. Foarte multe puncte din acest document îmi sunt foarte clare. Pe noi ne preocupă cele care țin de protecția consumatorilor. Există peste 100 de amendamente pe care le-am primit. Nu vă faceți griji, nu vi le voi prezenta pe toate acum, ci vă voi spune câteva considerații introductive. Salut această inițiativă a Comisiei pentru un produs paneuropean de pensii personale și motivarea oferită. Cetățenii europeni trebuie să fie încurajați să facă astfel de demersuri pentru pensiile lor private. Este în interesul general să existe un asemenea produs și trebuie să se țină cont de uh, ce fel de consecințe vor exista asupra pensiilor de stat. Așa că sunt importante aceste măsuri de economii private, în special pentru tineri, pentru tinerii cu venituri reduse. Aceștia trebuie să fie încurajați să investească și în cel de-al treilea pilon. În acest moment nu există o piață unică pentru astfel de produse de pensii personale. În, anele, în unele state membre nu există astfel de oferte, nicio astfel de ofertă. Și e important să înțelegem că aici piețele naționale sunt foarte fragmentate. Nu e posibil să se adopte un produs într-un alt stat membru, să se transfere o pensie într-un alt stat membru sau să se încheie un contract transfrontalier în ceea ce privește pensiile. Această situație e importantă pentru că ar ajuta dacă ar exista un produs standardizat european pentru pensii personale. Există proporționalitate pentru că statele membre nu pot singure să elimine obstacolele existente în ceea ce privește trans- transferabilitatea unui produs într-un alt stat membru. În cadrul acestor produse, PEP, Acestea au de a face cu pensiile personale, cum spuneam. Important e să existe regula ca aceste plăți să fie făcute până la deces și acesta să fie, acesta să fie un criteriu. Eu îmi doresc ca acest produs de pensii să fie pe bază voluntară, simplu, sigur, transparent, convenabil și ușor de utilizat. O condiție obligatorie pentru succesul acestui produs e sprijinul statelor membre, pentru că doar ele sunt cele care pot să ofere aceleași stimulente fiscale pentru PEP și să se asigure că există produse naționale comparative. Doar când există toate aceste criterii, atunci această idee a produsului pan-european de pensii personale poate să aibă succes. Amendamentele mele uh, reflectă toate aceste lucruri și anume PEP, care e un produs pan-european de pensii personale. Important e să reiasă o adevărată piață internă și putem să o facem doar prin intermediul unor noi structuri. Salut obiectivul ambițios ca PEP să fie disponibil în toate statele membre. Cu toate acestea, se pare că pe, pe, în acest moment uh, termenele sunt mult prea strânse, de aceea eu fac o propunere de prelungire cu până la 5 ani. Econ e o comisie deschisă. Acum ei uh, au produs în uh, propunerea lor, fac o propunere de 3, de prelungire de 3 ani. Așa că eu propun ca să se poată pună pe piață acest tip de produse în toate statele membre. Pentru că ar fi o provocare importantă pentru cei care ofertă asemenea, asemenea produse, eu propun o cooperare facilă între asemenea companii. Sunt convinsă că un astfel de produs pe bază voluntară, simplu, sigur, uh, convenabil e unul de care au nevoie consumatorii noștri. De aceea salut opțiunile oferite de comisie. Fiecare uh, cetățean poate să aleagă o opțiune standard sau opțiune alternativă. La opțiunea standard e important ca ceea ce a plătit deja să poată să primească mai târziu. Și aici aș sublinia faptul că vorbim de acest produs, de pensii și nu despre altfel de venituri. La opțiunea standard ar trebui să fie posibil să nu se încheie un contract fără consiliere. Foarte mulți dintre consumatori nu au cunoștințele de care au nevoie pentru a lua informații atât de importante. De aceea ei trebuie să fie foarte bine informați înainte să iau asemenea decizie. EIOPA ar trebui să uh, facă o ase- nu ar acest uh, EIOPA nu ar trebui să reprezinte aceste recomandări. Diferitele opțiuni standard existente trebuie să fie foarte clare, astfel încât cetățenii să poată să iau o decizie informată. PEP nu trebuie să fie oferit doar de asigurări și de altfel de, manage, de manager, ci trebuie să poată fi oferit de mai multe companii. Important este să existe parteneriate pe acest tip de produse. Cât despre plăți, ar trebui să existe cel puțin o opțiune standard care să fie regula pentru asemenea produse. 30% la începutul plăților și după aceea și alte PEPS care nu, nu se află sub opțiunea standard, aici ar trebui să existe mai multă marjă de manevră. Un alt aspect foarte important pentru succesul PEP e sprijinul statelor membre. Doar ele pot să se asigure că pot să promoveze un PEP care să fie interesant și din punct de vedere fiscal și să devină atractiv și față de celelalte produse financiare naționale existente. Pentru a putea asigura protecția consumatorilor, propun diferite modificări importante. În primul rând, în ceea ce privește obligația de informare, convențiile care există, trebuie să existe un instrumentar PEPS care să apară direct în regulament, astfel încât să nu mai există acea trimitere la regulamentul uh, web privind PRIP. În primul rând, trebuie să fie bine descrise elementele generale în prima parte, iar apoi să fie conținute și specificitățile statelor membre cu privire la asemenea produse și așa mai departe. Apoi, autorizarea prin intermediul EIOPA. Ne dorim să existe un produs european, o plusvaloare europeană. De aceea e important ca EIOPA să se ocupe de certificarea acestor produse și să aibă competențe și în ceea ce privește supravegherea furnizorilor de astfel de produse, acestea, aceștia să fie supravegheați de autoritățile naționale. La articolul, fac o nouă propunere de articol 1 în legătură cu informațiile care apar în acest kit privind PEP. Aici sunt um, clarificate anumite reguli, de exemplu, dreptul de terminare a contractului sau metode alternative de soluționare a litigilor. Important e consumatorul care e în centru aici și sper să mă bucur de sprijinul colegilor din această comisie. Stimați colegi, stimate colegi, aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră și colaborarea noastră. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult. Doamna Iaconsari, din partea SID-ului, în calitate de raportor din umbră, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, colegii noastre pentru această prezentare excelentă. Dumneavoastră ați îmbunătățit uh, foarte mult textul și îmi um, place foarte mult abordarea pe care ați avut-o, uh, punând accentul pe protecția clientului. Din punctul meu de vedere, textul este extrem de important și se subliniază aici și faptul că PEP-ul este nu doar un produs uh, pentru investiții. Acest aspect este extrem de important. Propunerea Comisiei este uh, binevenită și corespunde uh, provocărilor din ziua de astăzi, pentru că uh, piața muncii, imaginea asupra muncii s-a uh, schimbat de-a lungul timpului. Generația actuală este mult mai mobilă, trece dintr-o țară în alta pentru a căuta de lucru, dar uh, este important că acest produs este facultativ, care completează ceva și în același timp este un produs legal care respectă legislația muncii este uh, o caracteristică esențială pentru uh, PEP, care este un produs nou ce va oferi noi alternative pentru persoanele cu venituri scăzute. PEP-ul este un produs uh, al Uniunii Europene și e vorba aici, în primul rând, de încredere. Cetățenii trebuie să aibă încredere în Uniunea Europeană și aceasta ne face să fim extrem de responsabili. Iată de ce legislația trebuie să fie foarte clară și elementele esențiale ale produsului să fie extrem de bine conturate. De exemplu, felul în care se gestionează riscurile și protecția clientului. Trebuie să punem accentul pe siguranță, uh, simplicitate și uh, problema costului alternativa la costuri, care este esențială pentru uh, micii uh, investitor, pentru că aceștia nu înțeleg foarte bine regulile complexe în diversele opțiuni de investiții existente. Această posibilitate trebuie să garanteze și capitalul uh, depozitat, capitalul care este investit și trebuie să fie garantat. Dacă se poate, trebuie să ținem cont și de rata inflației, bineînțeles astfel încât clientul respectiv să recupereze măcar suma investită inițial, dacă nu mai mult. Iată de ce Comisia propune și o garanție a capitalului, ceea ce nu este tocmai bine, pentru că la Comisie se propune o garanție pentru economiile existente, excluzând costul investiției propriu-zise. Totul trebuie să fie foarte clar, bineînțeles, și riscurile aferente și, ca de obicei, uh, detaliile sunt extrem de importante. Din păcate, însă, propunerea Comisiei nu este foarte clar formulată și aceasta um, duce la o lipsă de certitudine juridică. Eu voi uh, propune amendamente pentru plafoanele costurile, costurilor pentru ca contribuțiile uh, respective să nu uh, ducă la cheltuirea uh, sumelor economisite. Uh, pe de altă parte, uh, există acel decision free, deci libertatea de a alege produsul care mm, se conformează cel mai bine cu criteriile clienților respectiv. PEP-ul poate fi oferit și partenerilor care se află de cealaltă parte a frontierei printr-un adevărat parteneriat pentru ca um, PEP-ul să fie disponibil în toate statele membre. Pe lângă aceasta, cred că uh, cei care economisesc bani trebuie să aibă dreptul de a schimba furnizorul pentru a renunța la cei care nu au contracte bune. Și uh, cei care oferă uh, serviciile nu trebuie să depășească 1% sau 150 de euro uh, ca și comisioane. Trebuie să existe și un drept de protecție juridică colectivă pentru clienți. Acest nou produs, PEP, este un produs la nivel european și pentru adoptarea sa, Agenția pentru Asigurarea Uniunii Europene trebuie să intervină, însă acest lucru trebuie să facă în cooperare cu autoritățile naționale. Regulamentul asupra PEP uh, trebuie să fie coerent și compatibil cu obiectivele de pe piața internă. Ar trebui să rezolve și problemele de mediu, sociale, de dezvoltare durabilă, finanțare durabilă și obiectivele pentru investiții. Cred că tânăra generație este foarte interesată de aceste ultime aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea grupului um, ECR, doamna Trapezius, în calitate de raportor din umbră. Însă își cere scuze pentru că nu putea uh, veni la întâlnirea de astăzi. Urmărește îndeaproape însă uh, progresele făcute la acest dosar și va prezenta amendamente, bineînțeles respectând termenele prevăzute. ECR-ul este îngrijorat în legătură cu anumite elemente din uh, proiectul de propunere pe care uh, doamna Trebesius va încerca să le modifice prin amendamentele prezentate. Din partea grupului ALDE, domnul Selimovic. vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport care va reprezenta un punct de plecare foarte bun pentru dezbaterea noastră. Mă voi centra pe trei elemente esențiale, portabilitate, posibilitatea de a schimba și protecția consumatorilor. Portabilitatea. Comisia dorea o propunere uh, prin care să oblige operatorii care oferă PEP să uh, furnizeze aceste servicii în toate statele membre, ceea ce mi se pare nerealist și o adevărată provocare pentru micile companii care nu dispun de resursele necesare pentru a aplica această legislație. Raportul ECON hotărăște pe ce zone de pe piață se va deschide această posibilitate de a oferi PEMP. Aceasta însă prezintă riscul de a scădea uh, dimensiunea paneuropeană a PEP-ului, deci trebuie să avem posibilitatea de a deschide această posibilitate în uh, câteva state membre cel puțin și după aceea să o extindem. În al doilea rând, posibilitatea de a trece de la un furnizor la altul, acel switching. Raportul Econ permite acest lucru doar la vârsta pensionării pentru cei care investesc în pepuri. Nu ni se pare prea logic, mai ales dacă din raport lipsește obligația de a deschide aceste dimensiuni pe piață. De aceea vorbim despre perioada de tranziție, când uh, furnizorii de pepuri au deschis toate compartimentele naționale. Eu susțin Comisia uh, în ceea ce privește posibilitatea de a face această schimbare la fiecare 5 ani. Al treilea element, protecția consumatorilor. Cred că raportul IMCO și ECON au făcut progrese foarte bune. Eu le susțin în ceea ce privește documentul cu informații cheie și dreptul de a fi consiliat. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului și aștept negocierile între raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul De Jong din partea GUE, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că în domeniul de aplicare al acestor produse paneuropene, PEP-uri, așa cum ne-au fost ele prezentate, raportorul a făcut o muncă excelentă din punctul de vedere al comisiei noastre, a comisiei INCO și cred că uh, propunerile pe care le propune de a întări dreptul la informație, posibilitatea de a ajuta pe cei care nu înțeleg prea bine sau care au dificultăți cu înțelegerea pentru a vedea care sunt riscurile aferente și avantajele oferite de aceste produse. Toate aceste lucruri sunt uh, foarte bune din punctul meu de vedere. Însă problema mea cu propunerea în general a Comisiei este una de natură diferită. Dacă spunem că ne gândim la tineri sau la persoane cu venituri reduse, atunci uh, planurile personale de pensii poate că nu sunt uh, soluția cea mai bună pentru aceștia. Bineînțeles, uh, depinde de situația personală. Dacă avem un al doilea pilon care este foarte vulnerabil, dacă al treilea pilon rămâne singura posibilitate deschisă. Nu știu dacă aceste persoane vor dori să se implice în mod voluntar să cumpere produse de pensii personale, pentru că dacă ești tânăr, pur și simplu nu te gândești la astfel de lucruri, nu te gândești ce se va întâmpla după aia, ci te gândești la costurile de zi cu zi pe care trebuie să le plătești. Este o problemă pe care am avut-o de fiecare dată cu acest al treilea pilon. De aceea vreau să întreb raportorul ce se întâmplă cu acele țări, cum este țara mea, de exemplu, țările de jos, unde avem un al doilea pilon foarte puternic, și încercăm să ne asigurăm și pentru independenți, de exemplu, să existe un fel de sistem de pensii colective, deci de tipul pilonului 2. Vreau să vă întreb dacă există o interferență aici cu acest sistem și sistemele de pensii care există deja, dacă doresc să ofere aceste produse uh, paneuropene, bănuiesc că ar trebui să respecte anumite cerințe, de exemplu și în ceea ce privește activitatea lor din pilonul al doilea. Iată principalele întrebări pe care le-aș avea și îngrijorări de asemenea. Pentru că pensiile devin Uh, mai degrabă un produs oferit pe piață decât uh, un sistem uh, colectiv așa cum îl avem noi, de exemplu, deci un pilon al doilea foarte puternic. Și atunci, dacă trecem înspre o astfel de orientare, trebuie să vedem și care ar fi consecințele unui astfel de sistem. M-aș bucura să avem și o astfel de dezbatere, pentru că nu trebuie să ne limităm și asta nu din cauza propunerilor făcute de raportor, ci din cauza propunerii făcute de comisie. Aceasta este o mare îngrijorare, cel puțin pentru mine și cred că ar trebui să promovăm mai mult uh, soluțiile colective din al doilea pilon. O ultimă observație. Asigurările individuale sau sistemele de pensii, produsele financiare, de exemplu, care sunt uh, greu de înțeles, cei care oferă aceste produse doresc să uh, te informeze, însă de multe ori uită să-ți spună să te informeze că uh, dacă vorbești la telefon cu ei, de exemplu, vei fi taxat pentru acea consiliere. Deci dacă până și informația devine un aspect uh, de natură comercială, cred că este o altă chestiune pe care ar trebui să o abordăm cu foarte mare atenție pentru a rămâne în limitele uh, produsului respectiv. Mulțumesc și acum din partea verzilor, vă rog, raportor din umbră. Uh, mulțumesc foarte mult uh, pentru că am dat cuvântul. Spune domnul Schultes, mulțumesc și eu uh, raportorului pentru acest proiect de aviz, doamne raportor. Sunt de acord cu această inițiativă privitoare la produsul de pensii paneuropean, pensii personale. Este o inițiativă bună pentru a încuraja cetățenii să investească în aceste produse private de investiții. Însă, în același timp, trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu riscurile presupuse de aceste produse de investiții private. Așa cum a spus și raportoarea, există diferențe mari Uh, între produsele de pensii propuse în diferitele state membre și asta trebuie să fie luată în considerare. Și da, piața este foarte fragmentată aici uh, și pentru că aceste produse într-adevăr să aibă succes în realitate, trebuie să existe o adevărată dimensiune transnațională, cu fonduri bine identificate. Informațiile trebuie să fie accesibile, ușor de înțeles pentru utilizatori, pentru clienți și mai cu seamă transparente, așa cum a spus uh, raportoarea. Uh, uh, trebuie ca statele membre să susțină pe deplin aceste inițiative pentru ca produsul să meargă, să funcționeze. Acest produs are natură voluntară este deci o opțiune posibilă deschisă consumatorului care dorește să economisească pentru uh, banii de la pensie și uh, care se inspiră din evoluțiile pieței de astăzi. Voi depune amendamente în numele grupului meu în acest sens și voi spune cât de importante ca aceste fonduri să fie pe deplin sustenabile, durabile și de asemenea voi sublinia uh, ca furnizorii să ofere aceste produse în alte state membre, iar schimbarea uh, produsului sau furnizorului să fie uh, gratuită și să existe niște parteneriate, niște acorduri în acest sens Um, realizată de către autoritățile de pensii din statele membre. Grupul nostru, de asemenea, consideră că este important ca oricând să poți să schimbi uh, furnizorul de pensii o dată la 4 sau 5 ani și în mod uh, gratuit. În orice caz, uh, vă mulțumesc și aștept să discutăm împreună acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Schwab are cuvântul. <clears throat> Stimați colegi, stimate colege, vreau să îi mulțumesc raportoarei noastre pentru munca foarte bună făcută și din partea ppe ului Punctele pe care le-a atins pentru această piață de peste 700 de miliarde de euro pe an, acesta este potențialul, cred că tot ceea ce ne-a spus merge în direcția cea bună. Cred că în multe state membre, nu în toate, însă în multe dintre ele, se poate să existe un astfel de produs care să aibă succes doar dacă este bine introdus pe piață și dacă există stimulente fiscale pentru că acesta este un element foarte important. Însă, pentru aceste stimulente fiscale trebuie să ținem cont de faptul că doar statele membre pot să le facă. De aceea, raționamentul acesta e bun al Comisiei se va lovi de brutalitatea situației existente pe piețele fiscale din statele membre. Domnul De Jongen vorbea despre securitate și protecția consumatorilor la aceste produse și cred că sunt suficiente propunerile făcute de colega noastră în ceea ce privește siguranța unor asemenea produse. Însă, aceste produse care funcționează la nivel transfrontalier ar trebui să poată funcționa așa, însă trebuie să fie și foarte sigure și să fie durabile pentru această piață paneuropeană pe care ne dorim să o dezvoltăm. Cred că abordarea raportoarei este bună și aici și cred că cu acest dosar mai facem un pas înainte important în această uh, perioadă de legislatură, pentru că vorbim despre o piață unică europeană cu un produs important, transferabil și ar fi un lucru important dacă reușim într-adevăr să facem acest produs. Mulțumim! deadline, uh, Data limită pentru amendamente este 2 mai la prânz. Deci, uh, în curând, foarte în curând, săptămâna viitoare. Ah, Mă scuzați, spune doamna președinte, da, comisia este și ea prezentă aici, doamna Berger e prezentă. Îmi pare rău, am încercat să merg uh, un pic repede. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, raportoarei pentru că putem să avem un schimb preliminar uh, de opinii am pregătit această inițiativă fiind foarte atenți la partea de protecție a consumatorilor în Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm faptul că astăzi avem foarte puține produse de pensii uh, private în Europeană, în general. De fapt, numai 5 state membre au așa ceva. Mai puțin, deci, de 15% din cetățenii noștri sau din gospodăriile noastre au uh, investit în astfel de produse private de pensii, astfel aceste uh, diferențe și disparități uh, nu fac decât să se accentueze și se vor accentua în continuare în viitor. Și atunci noi facem uh, această propunere cu un produs de pensii pe bază voluntară care să acopere această lacună și să răspundă acestei nevoi a consumatorilor în Europeană. Așa cum dorim noi și vedem acest produs, dorim un produs sigur, uh, sigur, așadar uh, eficient, transparent, de aceea am propus un set de reguli armonizate în ceea ce privește, în primul rând, consilierea și informarea consumatorilor, apoi protecția intereselor consumatorilor, ideea de a putea să schimb furnizorul de acest produs de pensii dacă nu ești mulțumit de modul în care serviciul este furnizat și apoi posibilitatea, bineînțeles, și aici este partea cea mai inovatoare din propunerea noastră posibilitatea, vă spuneam, de a avea acces la un produs de pensii cu adevărat paneuropean. Adică dacă un consumator se mută în altă țară din Europeană, acest consumator să poată să contribuie în continuare și să cotizeze la același produs pe care l-a ales. Uh, Asta este foarte important. Această inițiativă am făcut-o pe baza unei consultări largi în rândul uh, opiniei publice, a consumatorilor și am fost atenți la ce ne transmit uh, cetățenii. Piața este foarte fragmentată, ni s-a spus, și cetățenii nu pot să ia cu ei aceste pensii când merg în altă țară. Asta este, bineînțeles, în detrimentul celor care se mută în altă parte când ies la pensie, de pildă. Bineînțeles că suntem uh, foarte uh, doritori să vedem ce comentarii vor face raportorii și raportorii din umbră, toți cei care contribuie la acest dosar, iar noi vom continua să îmbunătățim în continuare propunerea noastră inițială și sperăm că aceasta va fi finalizată și adoptată înainte de sfârșitul mandatului uh, dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Așa cum am spus, data limită pentru depunerea amendamentelor este 2 mai la prânz și apoi noi ne vom întâlni cu comisia noastră în iunie, unde vom discuta amendamentele în acel moment. Acum continuăm cu următorul dosar, propunere de aviz referitoare la um, desfășurarea de infrastructuri pentru carburanții alternativi în Europeană. Domnul Van Miltenburg este raportor, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să-mi respect timpul de vorbire, o să fiu succint. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru planul său de acțiune. Este foarte important. Dacă ne gândim la obiectivele climatice de la Paris, uh, nu avem altă soluție decât să optăm pentru acești carburanți uh, alternativ. Electricitatea și hidrogenul sunt esențiale în acest sens. Avem nevoie de o, o politică ambițioasă pentru a desfășura acest, pe teren aceste infrastructuri pentru carburanții alternativi. În lipsa acestor infrastructuri, sau dacă nu sunt ele suficiente, nu va fi posibil să facem ce ne propunem și nu vom convinge oamenii să treacă la mașini uh, pe bază de celulă uh, cu hidrogen sau pe mașini electrice. Până la urmă, acesta, uh, acesta reprezintă, uh, consumatorul este cel care va hotărâ până la urmă momentul în care va trece la acești carburanți alternativi și va opta în consecință. Ce se întâmplă? Consumatorul trebuie să aibă acces la informații fiabile și clare legate de localizarea și uh, accesibilitatea punctelor de încărcare a bateriilor respective. De asemenea, prețurile, costurile trebuie să fie transparente, vizibile, lizibile. Con- uh, consumatorii să poată să compare prețurile între carburanții clasici și cei alternativi. Uh, astfel am zis să se creeze o platformă deschisă cu date care să permită această comparabilitate. Apoi să vedem și oamenii să știe cât va costa să încarce bateria vehiculului lor cât costă să uh, încarci o baterie dacă mergi în altă țară, de asemenea. Un alt element esențial în acest plan de acțiune le reprezintă transporturile durabile, sustenabile, care trebuie să devină mai atractive. Aici trebuie să punem accentul pe interoperabilitatea serviciilor de plată, astfel că toată lumea să-și poată plăti repede și bine uh, carburanții. Aici Comisia a făcut o propunere foarte bună uh, vom vedea în ce măsură o legislație specifică în materie este necesară. În orice caz, Comisia trebuie să fie atentă la aceste aspecte. Adică Comisia va trebui să vadă dacă măsurile legislative se impun în continuare. Un alt aspect. Uniunea Europeană trebuie să fie lider în materie când vine vorba de eforturile de decarbonizare a economiei, Uh, trebuie să se potențeze cooperarea între instituțiile europene, uh, între sectoarele noastre industriale naționale. Să fim ambițioși, așadar, dacă dorim să avem aceste noi infrastructuri pentru uh, carburanții alternativi. Și Bineînțeles că e vorba apoi și de finanțarea acestor inițiative. Deocamdată se vorbește despre împrumuturi uh, de credite, însă există alte inițiative în țări, cum ar fi Norvegia, dar și în țara mea, o țară, țările de jos, așadar, unde există deja stimulente fiscale care îi fac pe oameni să opteze mai cu ușurință pentru uh, Uh, vehiculele electrice. Deci trebuie să vedem cum vom putea să punem pe picioare uh, transporturi durabile uh, în Europa și infrastructurile aici sunt absolut esențiale pentru această tranziție. Discutăm, bineînțeles, cu Comisia, cu raportorii în umbră, cu Comisia IMCO, care este lider, și aștept și uh, întrebări, bineînțeles. Da, data limită pentru amendamente este mâine la prânz, deci foarte în curând. În primul rând, din partea peste eh, PPE-ului, doamna Vaidere are cuvântul în primul rând. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să mulțumesc eh, domnului Van Miltenburg, domnul raportor, pentru proiectul său de aviz. În general, putem sprijini aceste sugestii făcute de domnia sa. Am depus amendamente deja pentru a sublinia importanța planului de acțiune propus de Comisia Europeană în materie și vreau să subliniez că dezvoltarea infrastructurilor pentru colaboranții alternativi este importantă, nu numai pentru a fixa sau a permite Uniunii Europene să fie lider în materie, dar și pentru a stabili eh, și promova siguranța noastră energetică. Știm foarte bine că sectorul transportului continuă să fie în mare parte tributar uh, consumului de petrol. Uh, și, în general, petrolul brut, uh, principalele importuri vin din Rusia actualmente, Rusia ne fiind partenerul nostru comercial cel mai de bază. Iată de ce um, carburanții alternativi trebuie să fie o prioritate și asta și pentru a nu mai fi dependenți de importurile de care am vorbit mai devreme. De asemenea, subliniază că Comisia trebuie să își dorească în continuare o abordare neutră din punct de vedere uh, tehnologic. Asta pentru ca piața uh, argumentelor relativ să fie cu adevărat uh, dezvoltată, înfloritoare, cu diferite uh, procedee industriale și ca oamenii să aibă și posibilitatea să aleagă între diferitele posibilități. De asemenea, subliniez și eu importanța infrastructurilor pentru acești carburanți alternativi peste tot în europeană, dar și să se uh, pună accentul pe acceptarea de către oameni acestor noi carburanți. Pentru asta trebuie să existe acoperire suficientă astfel încât nevoile consumatorilor să fie uh, rezolvate. De asemenea, subliniez importanța sporirii fondurilor în acest domeniu, mai cu seamă în contextul noului cadru financiar anual, Eu fac parte de, de la Comisia Buget. Textul respectiv este așteptat cu nerăbdare Eh, pe 2 mai eh, și, bineînțeles, cu siguranță cu toții ne dorim ca și aceste activități atât de importante să fie finanțate pe măsura importanței lor. Mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor, doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, cred că aici toți raportorii eh, din umbră suntem în consens cu ce a prezentat raportorul nostru. Eh, noi dăm aici doar un aviz, Comisia de Fond este TRAN, dar noi trebuie să dăm acest aviz din perspectiva eh, consumatorilor și eu în amendamentele mele am subliniat în primul rând că trebuie să corelăm propunerile Comisiei de reducere cu până cel puțin 40% a emisiilor până în 2030, cu ceea ce facem noi în uh, uh, restul uh, rapoartelor și reglementărilor noastre. Și unul din rapoarte este acesta de a trece la combustibil alternativ. Însă, am plecat și de la o situație reală Uh, este foarte clar că nu avem o infrastructură asigurată și uh, problema poate cea mai și provocarea cea mai mare este să vedem cum uh, fac statele membre care nu au o infrastructură suficientă cred că niciunul din state nu are acum dar sunt state care nu au aproape deloc infrastructură pentru alimentarea cu energie electrică cum facem ca prin plan de investiție de dezvoltare regională prin fond de coeziune prin fonduri naționale naționale sau europene să se asigure această infrastructură pentru că consumatorii sunt uh, totuși uh, uh, nesiguri mai ales în deplasările în zone rurale în zone îndepărtate ce face el dacă nu are unde să și alimenteze. un lucru important cred că este să pentru a ne atinge acest obiectiv de decarbonizare în același timp să asigurăm și un transport din perspectiva protecției consumatorului să asigurăm pe termen lung o cooperare strânsă între toate părțile interesate partea de constructori uh, de mașini industria auto comisia europeană statele membre și sigur noi uh, parlamentul prin reglementări. Uh, eu cred că raportul merge în acest sens și sper să avem o, o reglementare uh, rezonabilă care să aducă la un loc lucrurile despre care vorbeam și anume necesitatea de a asigura o infrastructură necesitatea pe de altă parte de a trece la combustibili alternativi și informația despre care a vorbit și raportorul uh, uh, pentru consumator pentru a i convinge pentru că până la urmă el decide dacă alimentează electric sau nu dar este important să facem această educație a consumatorilor. mulțumesc. Thank you very much. And... Merci, mulțumesc foarte mult. Domnul Dalton vine din partea ECR, însă nu poate fi prezent astăzi aici și mi-a cerut să iau cuvântul în numele său. ECR sprijină raportul domnului Van Miltenburg de la ALDE Într-adevăr, pentru acești carburanți e nevoie de infrastructuri pe măsură, iar informațiile care sunt furnizate în acest context trebuie să fie ușor de înțeles, transparente pentru consumator. De asemenea, importantă este interoperabilitatea sistemelor de plată și nu ar trebui să existe soluții legislative decât dacă se impune acest lucru. În general, e vorba de o inițiativă pozitivă, însă e importantă ca industria sau sectorul acesta industrial să fie cel care dă tonul și trebuie să vedem cum evoluează uh, cererea și oferta în acest context. Nu trebuie să avem sau să construim drumuri care duc nicăieri. Deci trebuie să avem o abordare inteligentă acestor noi vehicule inteligente. Deci se întreabă în legătură cu finanțarea acestor inițiative. E nevoie de foarte mulți bani. Uh, însă nu este foarte clar de unde vor veni acești bani și dacă ei vor veni neapărat uh, din sectorul public. Iată ce vrea să spună domnul Dalton și numele GUE. Nu știu dacă domnul Daniel de Jong va lua cuvântul. Lor... Nu, nu. Sunteți singurul membru de la GUE prezent, dar nu vă lua cuvântul. Bun, din partea verzilor, Pascal Durand, dar nu este aici în sală, nu-l văd. Așadar, Cred că putem să dăm cuvântul Comisiei Europene. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această reuniune. Ne bucurăm foarte mult că vă place propunerea noastră, planul nostru de acțiune și vreau să vă spun că toate punctele subliniate de raportor uh, sunt pentru noi priorități și le analizăm uh, chiar în acest moment. Într-adevăr, pentru a permite uh, vehicole cu emisii zero, practic tot ecosistemul de transporturi industrial trebuie să se schimbe vehiculele ca atare, infrastructurile, bineînțeles, dar și comportamentul consumatorilor și conștientizarea acestora. Deci, uh, al doilea pachet mobilitate pe care l-am adoptat în noiembrie anul trecut, exact asta propune, o abordare holistică pe toate aceste subiecte. Mai cu seamă avem propunerea clima pentru noile care vizează noile limite de emisii de dioxid de carbon pentru uh, Uh, camionete și uh, alte propuneri uh, conexe, tot pe vehicole. Mai avem în continuare și alte propuneri legate de infrastructuri, de nevoile de infrastructuri și, în sfârșit, o parte legată de comportamentul consumatorilor. Ca să reacționez la cele spuse de dumneavoastră, suntem de acord că, într-adevăr, interoperabilitatea infrastructurilor uh, este și trebuie să fie o prioritate. Ea încă nu a fost realizată pe deplin în europeană astăzi, iar consumatorii, da, trebuie să poată să își încarce vehiculul sau bateria respectivă, așa cum o fac de obicei la pompa de benzină, în mod clasic. Și am făcut multe în acest sens. În primul rând, sprijinim uh, statele membre uh, cu un program specific de uh, asistență care să le permite statelor membre să cartografieze nevoile lor. Am cerut uh, unei serii de state membre să coopereze. Nouă uh, state membre au fost solicitate pentru a ajunge la un fel de masă critică. Acest program de asistență nu înseamnă numai identificarea geografică acestor infrastructuri, ci și lucruri mai dinamice, aș spune, cum ar fi uh, Uh, disponibilitatea în timp real a infrastructurilor ca să ne asigurăm că consumatorii într-adevăr folosesc așa cum trebuie informațiile și știu unde să meargă și unde uh, pot să-și încarce vehiculele respective. De asemenea, am lansat uh, a doua fază a Observatorului European pentru Carburanții Alternativi. Ni-l dorim, acest observator să fie principalul punct de monitorizare a tuturor inițiativelor legate de carburanții alternativi și în această a doua fază ne concentrăm uh, pe uh, posibilitatea pentru consumatori de a calcula într-adevăr pe tot ciclul de viață al vehiculului costurile asociate cu încărcarea sau alimentarea acestuia, consumatorul să poată așadar să ia o decizie în cunoștință de cauză. De asemenea, ați menționat în proiectul de aviz uh, posibilitatea de a compara prețurile uh, diferiților uh, carburanți. Între timp, împreună cu statele membre, am pus la punct o serie de acte de punere în aplicare pentru această posibilitate de comparare, lucruri care vor fi adoptate de altfel până la sfârșitul anului acestuia. Toate aceste lucruri sunt în curs și vom veni în curând, peste câteva luni, să vă spunem ce și cum, ce progrese am făcut în diferitele domenii sau aspectele acestui raport. Mulțumesc foarte mult. Domnule Van mult. doriți să reacționați? Poate pe scurt? Da, foarte pe scurt, în câteva secunde numai. Vă mulțumesc pentru această intervenție. Um PPE-ul a menționat două lucruri cât se poate de importante, de actualitate, lucruri pe care vrem să punem și noi accentul. În primul rând, o strategie neutră din punct de vedere tehnologică și apoi o desfășurare uh, mai amplă a, a infrastructurilor, dar și o mai mare acceptare de către consumatori a ideii că vor trece la un moment dat la vehicole electrice sau pe bază de uh, hidrogen. În sfârșit, eu cred că Raportul uh, acesta este, va fi îmbogățit în continuare de amendamente, multe sau puține, nu contează. La următoarea ședință vom avea sau voi prezenta raportul astfel modificat și mulțumesc și contribuții de la Comisia Transport de asemenea. Mulțumesc foarte mult! Bun, uh, înseamnă că... Da, să reamintim poate că data limită de amendamente este mâine. Asta înseamnă că dacă toată lumea a venit, putem să trecem la partea de voturi. Okay, so if everybody is... Bine, dacă toată lumea a luat loc, atunci haideți să începem cu primul vot și anume Elveția, obstacole în calea funcționării de pline a pieței interne. Vot unic, așa că vom vota electronic chiar acum. Deschid votul. Bine, închidem votul. se adoptă cu 23 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Bun, trecem atunci la următorul vot, tot vot unic acord provizoriu rezultat din negocierile interinstituționale pentru propunerea de directiva Parlamentului European și Consiliului cu privire la testul de proporționalitate înainte de adoptarea unor, unor noi reglementări referitoare la profesii. Deschid votul. Mm-hmm. Yes, I close the vote. And... Închid votul și se adoptă cu 25 pentru, 4 împotrivă. Minunat, vă mulțumesc foarte mult. Andreas, dorește să intervii? Nu, bine. Atunci, acum trecem la ultimul vot de astăzi. Un vot la proiectele pilot și acțiunile de pregătire pentru bugetul 2019. Aici, în primul rând, I will name the Voi spune care e titlul proiectului, pentru că au același număr toate. Primul are de-a face cu monitorizarea unor uh, practici um, neechitabile în ceea ce privește elaborarea de profiling pentru consumator și cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al doilea, introducerea unei garanții comerciale pentru durata viața produselor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Al treilea, instrumente pentru uh, social business, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Apoi calitatea serviciilor în turism, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Proiect pilot pentru evaluarea diferențelor, diferențelor în calitatea produselor de pe piața internă, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Proiect pilot în ceea ce privește accesibilitatea pe internet, instrumente și platforme, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, un ultim proiect pilot privind finanțarea creativității experimentale și inovării, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acestea fiind spuse, am încheiat voturile și înseamnă că putem să trecem direct la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, adică un schimb de opinii. Vă rog frumos, cei care părăsiți sala, să o faceți în liniște. Okay, so we will start... Vom începe cu schimbul de opinii pe tema analizării volumelor mari de date cu ajutorul inteligenței artificiale cu capacitate de autoînvățare, cu participarea ambasadorului Freines, nu știu, poate mă puteți învăța cum să vă pronunț numele, și am mai multe oameni de știință și avocați. În primul rând, bun venit tuturor la reuniunea comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și acum aș dori să îi dau cuvântul domnului ambasador. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă. E într-adevăr o mare plăcere să mă întorc în Parlamentul European și mai ales în cadrul acestei comisii, în care vin destul de des. De această dată e cu adevărat o plăcere să vin aici pentru a vă prezenta noi informații legate de inteligența artificială și aplicațiile acestei inteligențe artificiale în toate sectoarele societății. Ne bucură să vedem că există inițiative la nivelul Uniunii Europene. Noi urmărim cu mare interes nu doar inițiativele Comisiei Europene, ci și dezbaterile care au loc în Parlamentul European. Acum câteva zile, la data de 10 aprilie, 24 de state membre și Norvegia, de unde vin eu, au semnat o declarație cu privire la cooperare pe inteligența artificială. Mă bucur să pot spune în fața Parlamentului European că ieri am avut o reuniune cu Ministrul de Justiție belgian, domnul Kuhn Gens, care a inițiat un proiect de modernizare pentru sectorul de justiție belgian. Am sugerat că am putea coopera cu Belgia astfel încât să capacităm digitalizarea justiției și de asemenea să începem să definim posibilitățile pe care le-ar putea avea inteligența artificială pentru a îmbunătăți munca avocaților și drepturile cetățenilor. Așa că sperăm că toate acestea se vor putea dezvolta într-un proiect, un proiect care să devină un proiect pilot și care ar putea să servească și ca bază pentru un program european de cooperare, probabil astfel încât să fie îmbunătățită inteligența artificială. Îl am alături uh, de mine pe domnul președinte al ANSIS, cei care dezvoltă inteligența artificială și îl voi ruga pe domnul Hof să ne spună care care sunt calitățile acestei tehnologii și aplicațiile în lumea reală, pentru că deja se pune în aplicare în Norvegia. Și aș dori, de asemenea, să sugerez că într-o etapă ulterioară, dar vom avea și o prezentare pe PowerPoint pe care o vedeți, și apoi, dacă sunteți foarte interesați, am putea să vă facem și un um, rezumat special cu privire la proiectul nostru, pentru îmbunătățirea sistemului juridic în toată Europa, în toate statele și la nivel european. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, pot să îi dau cuvântul domnului Hoff, care este președintele ANSIS. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. E onoare pentru noi să fim aici în Parlamentul European inteligența artificială e pe buzele tuturor. Așa cum știți, e mult mai mult decât niște roboți. Inteligența artificială va schimba tot. Vestea cea bună este că avem impresia în multe sensuri că Europa are rol de lider. Ați putea crede că China și SUA sunt uh, cei care au rolul de lider, dar pe inteligența artificială eu aș spune că avansul îl are Europa. Acum câteva zile, Mark Zuckerberg de la Facebook a depus mărturia sa în fața Congresului american și acolo spunea că speră să oprească discursurile urii de pe Facebook și de pe mediile sociale în 5-10 ani. Noi deja facem asta astăzi cu tehnologia noastră. Așa că, din multe puncte de vedere, eu consider că Europa are un avans pentru că avem consumatori care ne cer asta și e de asemenea important să putem avea și proiecte pilot bine finanțate. E foarte important să putem face acest pas. Sunt convins că inteligența artificială poate capacita industria europeană dacă este folosită în mod corect. Considerăm de asemenea că regulamentul de bază privind protecția datelor e foarte bun pentru industria din Uniunea Europeană și pentru inteligența artificială în special. Și asta pentru că am putut să constatăm ce s-a întâmplat în SUA și în alte locuri. Așa că acest regulament GDPR va fi un mare avantaj pentru industria europeană, pentru că toate celelalte trebuie să urmeze aceste dispoziții în următorii ani. Așa că suntem antemergători și în acest sector. Pe scurt, permiteți-mi să vă spun că noi, Considerăm de asemenea că pentru digitalizarea Uniunii Europene și a inteligenței artificiale, inteligența artificială va fi foarte, foarte importantă. Putem să urmărim volume mari de date, putem să facem ca Europa să accelereze. O a doua generație de inteligență artificială ar fi mult mai ușor de utilizat și se poate folosi mult mai repede față de ceea ce se întâmpla în trecut. Acestea fiind spuse, acum vă vom prezenta pe scurt câte ceva despre tehnologie. Și colegul meu va face această prezentare. Thank you. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Vă voi face o scurtă prezentare cu privire la analizarea volumelor mari de date cu ajutorul inteligenței artificiale cu capacitate de autoavanțare. În 1950, omul de știință Alan Turing punea următoarea întrebare. Pot să gândească mașinăriile. Astăzi trăim în lumea inteligenței artificiale și putem răspunde cu da la această întrebare. Ce înseamnă faptul că răspundem cu da la această întrebare? Conform Forumului Economic Mondial, până în 2030, economia globală va crește cu 16 trilioane de dolari și asta datorită inteligenței artificiale. Și anume, punerea în aplicare a inteligenței artificiale pe diferitele sectoare. De exemplu, în sectorul public vom vedea o creștere a eficienței, o creștere a transparenței și, de asemenea, o reducere a birocrației și, până la urmă, o creștere în productivitate. În domeniul sănătății, potențialul inteligenței artificiale e enorm. Avem deja proiecte în spitalele din Norvegia în care oferim uh, personalului nostru tehnologie de inteligență artificială astfel încât pot să scaneze datele personal, pe pacienților foarte repede pentru a vedea ce alergii au, ceea ce duce, bineînțeles, la tratamente care salvează vieți. Putem, de asemenea, să constatăm că există un potențial mare pentru inteligența artificială în cercetarea medicală, în cadrul juridic sau în domeniul juridic. Noi analizăm posibilități de a crea acum un proiect prin intermediul căreia să existe o platformă comună pentru legislație UE sau verdicte UE atât la nivel național cât și european și punem în aplicare inteligența artificială în acest sistem astfel încât să existe mecanisme de cercetare mult mai exacte cu o relevanță crescută. Un asemenea proiect sperăm noi că ar putea să ajute astfel încât să fie consolidat statul de drept în Uniunea Europeană. Și mai mult, inteligența artificială poate fi folosită pentru a detecta și a combate știrile false, un termen tot mai utilizat în aceste zile. Știrile false, ne-ar, combaterea lor ne-ar duce la o securitate. Inteligența artificială poate fi folosită pentru a evalua riscul, a monitoriza riscul și de asemenea ar putea avea și o funcție de prevenire. Și cum spunea și domnul Hoff, în detectarea și combaterea discursurilor de instigare la ură. Cum ne poate ajuta tehnologia de inteligență artificială? Cum funcționează? Avem nevoie de volumele mari de date, de big data și s-a menționat faptul că SUA și China au un avantaj competitiv pentru că ele au baz, bănci de date mai extinse prin care pot să își antreneze algoritmii, însă cum puteți să vedeți, tehnologia noastră are nevoie de un minim de 50.000 de documente, un număr destul de, o cifră destul de scăzută și care ne arată cum inteligența artificială în Europa evoluează. Volumele mari de date sunt uh, încărcate și apoi un algoritm numit CCL e pus în aplicare. CCL, Corpus Cube Linguistics, înseamnă că acest algoritm se va auto-învăța să înveți să înțeleagă limbajul care este folosit într-un într-un set specific de date. Fie că vorbim de un limbaj medical în jurnale medicale sau um, limbajul juridic din verdictele europene. CCL va înțelege cum se folosește acest limbaj. Așa că nu prea contează dacă verdictele sunt în engleză, în franceză sau așa mai departe. Și asta pentru că acest algoritm e neutru din punct de vedere al limbii utilizate. Datele sunt apoi sortate într-o bază de cunoștințe în acest proces de autoînvățare. Înseamnă că nu e nevoie de input manual deloc. E un lucru foarte important pentru că se reduce numărul de timp de care e nevoie pentru implementarea sistemului. Și apoi, ultimul pas e interfața pentru utilizator care e pregătită pentru analiza datelor. Acum, pe scurt, care sunt calitățile algoritmului. Este un algoritm rapid, e ușor de pus în aplicare, neutru din punct de vedere al limbii și rata de precizie e de peste 90%. Vă spuneam câte ceva despre discursul care instigă la ură și domnul Hoff a dat și el acest exemplu. E important că Mark Zuckerberg spunea că uh, Tehnologia de inteligență artificială de pe Facebook, foarte avansată, va putea să detecteze astfel de discursuri care instigă la ură în 5-10 ani. Vă pot spune din nou că noi în Europa facem deja asta. Suntem foarte recunoscători faptului că Uniunea Europeană a considerat că inteligența artificială e o prioritate pentru Uniunea Europeană și că există acum aceste discuții legate de etică, standarde și posibilități. Noi suntem pregătiți să colaborăm cu Uniunea Europeană, cu instituțiile și companiile europene, astfel încât să dezvoltăm competențe europene pe inteligența artificială, ținând cont de standardele și valorile europene și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru introducere. Foarte interesant. Acum deschid discuția spre membrii comisiei noastre pentru întrebări, pentru observații. Cine dorește să intervină? Cine dorește să pună o întrebare? Catherine? Mulțumesc. E foarte bine să avem um, colegi norvegieni aici. Um, peste câteva săptămâni vom merge acolo la Stovana, deci este foarte bine să veniți aici și avem uh, elemente pe ordine de zi care sunt relevante și probabil că vom reveni la aceste puncte. Am avut o întâlnire în această dimineață la micul dejun, vorbeam despre inteligență artificială, așteptam propuneri din partea comisiei care probabil vor veni mâine și am uh, a, avut o întâlnire a, uh, cu personal de la comisie, însă nu ne-au dezvăluit prea multe. E vorba aici de chestiuni care au de-a face cu încrederea și cu standardele. Și vreau să vă întreb mai multe, pentru că comisia noastră este responsabilă cu standardele și sunt oarecum îngrijorată pentru că la anumite uh, chestiuni trebuie să vedem cine stabilește standardele. Noi trebuie să ne implicăm mai mult și o facem în anumite aspecte, însă trebuie să o facem mai mult și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră din punctul de vedere al standardizării. Bineînțeles, calitatea datelor este de asemenea extrem de importantă pentru că putem avea un algoritm pe bază de date, dar datele trebuie să fie cât mai bune și cât mai fiabile cu putință. Deci cum ne putem asigura această fiabilitate a datelor? E foarte bine că ați dat multe exemple, l-aș pe Alan Turing, Și după tot ce s-a întâmplat, este important uh, să acordăm importanță. Este important să-l susținem și să dăm importanță muncii sale. Ați uh, vorbit și despre audierea domnului Zuckerberg și până la urmă factorii de decizie nu înțeleg întotdeauna prea bine ce înseamnă inteligența artificială. În urmă cu câțiva ani se vorbea despre date, acum despre inteligența artificială. De fapt, vedeți că nu sunt prea mulți uh, colegi aici uh, în sală și totuși este o chestiune de actualitate și trebuie să ne asigurăm că există o da, modalitate mai bună de lucru între experții în tehnologie și cei care iau deciziile politice. Pentru că până la urmă ajungem la o problemă esențială și anume aceea a educației. Și este o temă de foarte mare importanță cu consecințe pentru uh, locurile de muncă, pentru piața muncii, pentru sănătate, într-un fel, putem arăta cetățenilor cum inteligența artificială le poate aduce beneficii, de exemplu, din punctul de vedere al cancerului. Asta poate fi foarte util pentru cetățeni sau atunci când e vorba de uh, faptul că se utilizează limbaj neutru. Însă cum putem reduce această distanță între experții în tehnologie și factorii de decizie? Pentru că important este să vedem ce putem face împreună pentru a uh, merge mai departe. Pentru că Mm, am impresia că uh, vorbim între noi de multe ori, dar uh, uh, nu um, analizăm prea bine, de exemplu, ce se întâmplă cu acel data mining, cu um, preluarea de informații din date, extragerea de informații. Trebuie să profităm de acest moment, nu putem lăsa asta pe viitor și va trebui să ne asigurăm că îi putem ajuta pe oameni cu această tehnologie și că nu vom fi uh, victimele acestei uh, uh, puteri tehnologice. Deci avem nevoie de o discuție, de o dezbatere la nivel legal, juridic, să vedem ce ne va propune Comisia mâine și să ne asigurăm că Comisia noastră este lider din punctul de vedere al stabilirii de standarde care sunt absolut necesare să fie făcute aici și nu în China. Thank you very much, Madam Mulțumesc, domnul Ștefanec, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc invitațiilor noștri pentru ideile prezentate atât de interesante. Vorbim la ora actuală foarte mult despre știrile false și cum ar putea fi detectate, cum putem lupta împotriva lor. Cred că ele reprezintă una din principalele amenințări la adresa democrației în ziua de astăzi. Și dacă utilizăm inteligența artificială tocmai pentru a lupta împotriva știrilor false, Cred că în felul acesta putem schimba cursul uh, lucrurilor și este un avantaj al uh, democrației, practic. Însă întrebarea mea este ce fel de instrumente ar trebui să folosim pentru a proteja regulile democratice, statul de drept, tocmai pentru a lupta cum trebuie împotriva știrilor false pentru că trebuie să se facă aici o diferență între partea publică și sectorul privat, pentru că uh, la ora actuală, în o bună parte din Europa, uh, companiile private fac mai mult decât statele, care vorbesc foarte mult despre lupta împotriva știrilor false, dar n-au făcut prea mult. Deci nu știu dacă puteți uh, intra în detalii, să vedem care ar trebui să fie rolul sectorului public pentru a utiliza inteligența artificială tocmai în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iaconsari, vă rog. Doamna Iaconsari, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Voi vorbi în finlandeză și aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, Istoria ne arată că Revoluția uh, își uh, devoră proprii fii și cred că uh, în ceea ce privește Revoluția Digitală trebuie să ne gândim și la acest aspect și la consecințele sale. S-a vorbit de mai multe ori despre uh, traducerea în mai multe limbi și la neutralitatea din punctul de vedere al limbajului utilizat. Uh, și aș avea o întrebare referitoare la algoritm, de exemplu. Algoritmii sunt uh, elemente uh, construite la nivel digital și vreau să vă întreb cum ne putem asigura că, într-adevăr, acești algoritmi sunt neutri. Am auzit, pe de altă parte, o veste foarte bună și anume că Europa este un adevărat pionier în acest domeniu în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale față de Statele Unite și vreau să ne dați mai multe detalii cum anume sau de ce Europa este un adevărat lider în acest domeniu, de ce am trecut înaintea Statelor Unite sau a Chinei. De exemplu, pentru uh, felul în care se identifică știrile false. În ce fel suntem noi uh, mai presus decât alții pentru a identifica aceste știri false? Mulțumesc, domnul Zulo, vă rog. Mulțumesc și profit de uh, faptul că experții sunt aici prezenți. Vreau să împărtășesc și eu o serie de opinii. În primul rând, persoana juridică. Cred că acesta va reprezenta un argument sau o temă pe care pe plan legislativ va trebui să o dezbatem cu multă atenție, pentru că va trebui să hotărăm cui îi revine răspunderea alegerilor efectuate mașinii respective, constructorului, utilizatorului de date. Sunt lucruri foarte complexe și atunci mi-ar place să aflu care e părerea dumneavoastră în acest sens. S-a spus că este important, e fundamental să avem un sistem de evaluare a fiabilității și calității datelor, pe baza cărora apoi inteligența artificială funcționează. În caz contrar, avem rezultate denaturate și, încă o dată, neutralitatea algoritmului. Acest concept este important, având în vedere această gamă atât de mare de date, care, până la urmă, nu va face decât să domine cumva economia noastră, adică să orienteze. Deci procesul trebuie să fie foarte transparent. În sfârșit, aș mai solicita o lămurire. Dumneavoastră ați spus că pe plan european beneficiem de un avantaj competitiv. Și aș vrea mai multe date în acest sens. Pentru mine este important să existe o strategie europeană în materie. Astăzi piața noastră este, bineînțeles, foarte fragmentată și nu suntem competitivi așa cum am putea să, să fim. Și e nevoie, deci, de ceva mai uh, centralizat care să ne permită să mergem mai repede decât mergem astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, aș vrea să intervin uh, eu însă. Este o oarecare teamă pe care o simțim la ora actuală în ceea ce privește mm, societatea și teama față de inteligența artificială. Oamenii se tem că roboții ne vor lua locurile de muncă și că doar persoanele ultracalificate vor mai putea uh, lucra cu roboții. Eu totuși uh, sunt convinsă de efectele pozitive pe care le prezintă inteligența artificială și de avantajele pe care le prezintă. Ați dat câteva exemple în prezentarea dumneavoastră și aș vrea să vă întreb care sunt argumentele dumneavoastră pentru opinia publică pentru a-i convinge pe oameni de uh, importanța inteligenței artificiale, pentru că aceasta să nu fie văzută ca un pericol, ci mai degrabă ca un avantaj. Nu știu cine va lua cuvântul în primul rând pentru a răspunde la, această întreba, la aceste întrebări. Da, am să ne dau uh, uh, posibilitatea experților să răspundă la toate aceste întrebări, dar pot să vă spun că azi dimineața am avut o întâlnire la Comisia Europeană cu uh, cabinetul comisarului ANSIP și am dorit să arătăm și aici la Parlamentul European că este util să avem o cooperare foarte pe larg uh, pe marginea acestei comunicări și pe marginea acordului despre care am vorbit la început. Deci instituțiile europene au un rol important de jucat, Parlamentul de asemenea, și tocmai printr-un astfel de proces vom defini cu precizie la ce să fie utilizată inteligența artificială. Uh, nu un uh, analist programator uh, necunoscut trebuie să o facă, ci noi și într-o discuție publică. Și așa cum ați spus dumneavoastră, doamnă președintă, inteligența artificială reprezintă avantaje deosebit de mari. Am avut foarte multe discuții ieri aici, la Bruxelles, și am prezentat uh, foarte multe avantaje din punctul de vedere al uh, sănătății, uh, juridic și așa mai departe, în detectarea discursului care instigă la ură, în lupta împotriva știrilor false, pentru a înțelege ce se întâmplă cu siguranța cetățenilor printr-o mai bună uh, cunoaștere uh, inteligentă a datelor existente. Iată, deci, dumneavoastră sunteți cei care uh, Uh, hotărâți uh, care sunt elementele importante și nu o mașinărie necunoscută este cea care ia deciziile. Deci uh, dau cuvântul celui care a inventat această tehnologie să răspundă la întrebări. Mulțumesc foarte mult și am să încerc să răspund la întrebările referitoare la standardizare, în primul rând. Standardizarea este extrem de importantă. Avem un comitet pentru standarde la ISO, care se ocupă de inteligența artificială și foarte multe state europene sunt membri. Dar ați văzut că Statele Unite și China sunt lideri în această comisie, în acest comitet și avem doar companii mici europene care sunt reprezentate acolo, care nu dispun de resursele necesare, aceleași resurse pe care le au mari operatori din China sau din Statele Unite pentru că e vorba de foarte mulți bani pentru a putea standardiza aceste tehnologii. Deci este extrem de important să susținem această activitate și uh, companiile sau țările care participă în acest comitet din cadrul ISO. Pe de altă parte, E bine că Uniunea Europeană va avea un observator pentru inteligența artificială. El va fi prezentat chiar mâine. și va funcționa în 2025, când strategia pentru inteligența artificială va fi prezentată de uh, delegația domnului comisar Ansip. Dacă ne referim la etica mașinăriilor. Bineînțeles, este o temă extrem de complexă. Ar trebui să spun înainte de aceasta că Europa este lider din multe puncte de vedere. Avem companii mai mici, dar ne lipsesc, după cum spuneam, uh, uh, clienți uh, sau cerere pe piață suficientă pentru ca inteligența artificială să fie mai eficientă. Aceasta ar reprezenta un stimul pentru sectorul public și pentru uh, companiile care se ocupă de acest domeniu. Dispunem uh, de foarte multe uh, posibilități, deci uh, mesajul este unul pozitiv din partea mea. Dacă e vorba de avantajul uh, uh, competitiv, am senzația că, în, de fapt, în Europa acum avem a doua generație de uh, inteligența artificială, însă avem nevoie de clienți care să fie mai exigenți, iar avantajul nostru este cel reprezentat de GDPR, care va oferi un avantaj competitiv industriei noastre. Când am început dezbaterea, ne-am gândit că va fi un element uh, negativ, însă acum s-a dovedit a fi un avantaj clar pentru noi se dezbate foarte mult problema știrilor false, a, a luptei împotriva știrilor false. Am să dau cuvântul colegului meu care va răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, eu sunt unul dintre cei care au înființat această companie și vă mulțumesc că ne acordați atâta atenție. Dacă discutăm despre știrile false și această tehnologie de care dispunem acum, Este un fenomen uh, a cărui rezultat sau ale căror consecințe nu le cunoaștem, așa cum ați spus, doamnă președintă, Dar am trecut prin asta de mai multe ori. Uh, Am văzut astfel de fenomene și în trecut și acum reapar cu inteligența artificială care va crea uh, locuri de muncă pe care nu le cunoaștem încă. Nu știm încă ce fel de locuri de muncă vor fi disponibile sau vor apărea pe viitor. Este extrem de important să uh, ținem cont de aceste aspecte în dezbaterea noastră. Dacă ne referim, de exemplu, la știrile false, putem combina algoritmii și logaritmii, deci uh, datele nestructurate cu cele structurate. Și nu poți uh, să menții uh, anonimitatea așa cum cred mulți când caută lucruri pe internet, pentru că avem adrese IP, adevărat, dar există multe uh, posibilități uh, pentru a evita această anonimitate dacă dorești. Din acest punct de vedere, mie mi se pare extrem de important să uh, rămânem uniți în Europa, să cooperăm între noi, să fim deschiși, pentru că pe viitor se va recurge foarte mult la o partajare a informațiilor. Dacă suntem în uh, fruntea uh, acestor dezvoltări tehnologice, atunci uh, avem un viitor bun asigurat. Am să vă dau un exemplu. Uitați-vă la telefonul pe care îl am. Uh, toată lumea are așa ceva în ziua de astăzi. Însă dacă uh, introduci și electricitatea în acest telefon, probabil că ajungi la 20 de soluții diferite. Pentru uh, mediu însă aceasta este o adevărată problemă. Și tocmai la asta mă refer eu. Trebuie să lucrați pentru a avea noi standarde și dacă vorbim de etică și de morală, e posibil să incluzi și astfel de elemente în algoritmi. Deci, pentru a o spune altfel, dacă dorim să punem capăt știrilor false care ajung în Europa, trebuie să lucrăm împreună pentru a vedea cum să-i punem capăt. Este o luptă pe care o putem câștiga dacă lucrăm împreună, însă trebuie să reacționăm foarte rapid și n-ar trebui să ne fie frică. N-ar trebui să ne temem de nimic, dar ar trebui să fim lideri și cel mai bine, cel mai eficient ar fi să utilizăm uh, mintea oamenilor și a, a mașinilor, a mașinăriilor și să stabilim niște standarde. Mulțumesc! Aș reveni încă un pic în ceea ce privește uh, nivelul de credibilitate al datelor noastre, care este extrem de important, bineînțeles. Algoritmii noștri ne permit să facem căutări cu doar câteva uh, fraze, de exemplu. Și asta este ceva cu totul special. Dacă factorii de decizie doresc să facă ceva, ar trebui să analizeze întâi uh, sistemul uh, industriei farma. Uh, de multe ori, oamenii trebuie să plătească foarte mulți bani pentru a se duce la spital, pentru a fi operați, de exemplu, deci trebuie să avem să ținem cont și de aspecte demografice, să avem niște reguli foarte stricte pentru a vedea cum colectăm datele, pentru ca ele să fie într-adevăr fiabile. Deci am putea analiza ce se întâmplă în industria farmaceutică. Pe de altă parte, tehnologia pe care o utilizăm uh, înțelege toate limbile, înțelege chiar și dialecte și uh, un limbaj mai complex, uh, de exemplu, uh, care utilizează 30 sau 40 de fraze la oaltă. În ziua de astăzi este utilizată de forțele de poliție. De exemplu, atunci când apar informații că uh, trebuie să fie livrate niște roșii la Grand Place uh, în seara asta, atunci sistemul își dă seama că roșiile nu au niciun sens acolo, deci că e o problemă. Și uh, în felul acesta se pot lua decizii pentru a urmări ce se întâmplă și pentru a urmări anumite persoane. Pe de altă parte, este important să se aplice aceleași reguli peste tot în Europa. Și aici uh, Parlamentul este esențial pentru a lucra în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, ați răspuns la întrebările noastre. Vă mulțumim foarte mult. Întreaga comisie vă mulțumește pentru prezența dumneavoastră, pentru uh, elementele pe care le-ați prezentat legate de inteligența artificială și sunt convinsă că uh, fiți convinși că vom lucra în continuare pe această temă. Mulțumim încă o dată. So it means that we don't have our rapporteur with us. Um, okay, so um, our next... Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de fluxul liber de date cu caracter uh, non-personal în Uniunea Europeană, dar raportorul nu este aici o putem aștepta un pic până ajunge. Ok, so uh, our rapporteur has arrived, so... Uh... S-a întors raportorul nostru, așa că mergem uh, mai departe cu ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de uh, evaluarea amendamentelor pentru uh, datele cu caracter non-personal, fluxul de date în UE. Dau cuvântul doamnei Corața Bild, care este raportorul nostru, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, îmi pare rău, dar uh, votam uh, în altă comisie. Îmi pare rău, cu adevărat. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor pentru amendamentele foarte bune pe care le-am primit, pentru interesul dumneavoastră și pot să vă spun că am avut deja o a doua întâlnire foarte bună între raportorii din umbră pentru a analiza amendamentele de compromis și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că uh, consider că am lucrat foarte bine împreună, cu multă bunăvoință și o atitudine constructivă. Am ajuns deja la câteva amendamente de compromis foarte bune și uh, mă bucur că există uh, o ambiție comună și anume ca acest regulament să fie într-adevăr ambițios, pentru că beneficiile sunt enorme pentru a elimina cerințele pentru fluxul liber de date fără caracter personal nu e și nu putem reduce nici domeniul uh, de aplicare, nici uh, să extindem excepțiile și mă bucur că ne-am centrat pe acest lucru și pe nevoia de a merge mai, mai departe foarte rapid. Doamna președintă, acest regulament este absolut esențial, este un pilon al pieții unice digitale. Uh, avem nevoie de o economie în care datele să circule liber și uh, aceasta și pentru ultimele două acorduri de liber schimb pe care tocmai le-am uh, făcut în Europa. Foarte pe scurt, uh, pentru a examina amendamentele, pentru regulament. Regulamentul este unul simplu, deci trebuie să rămână simplu, clar, cu certitudine juridică și ambițios, cum spuneam la început. La articolul 2, deci domeniul de aplicare, Ce am făcut aici și mai rămân multe de uh, făcut este să vedem că acest flux liber de date este complementar și nu se suprapune cu GDPR-ul. Înțeleg îngrijorările care au apărut din partea colegilor, întrebările, amendamentele. Am primit uh, cinci uh, avize juridice care spuneau toate cam același lucru, și anume că fluxul liber uh, al acestor date uh, regulamentul lor are un uh, domeniu de aplicare foarte limitat, pentru că până la urmă există un criteriu geografic de unde sunt datele și trebuie să eliminăm obstacolele pentru a localiza datele. Regulamentul pentru protecția datelor se referă la procesarea datelor, deci este cu totul altceva din punctul de vedere al uh, conținutului. Și este o chestiune foarte tehnică, de aceea am cerut și avize juridice. Când știm că se aplică uh, GDPR-ul, uh, este pentru date personale. Când e vorba de date fără caracter personal, se aplică regulamentul nostru. Ce se întâmplă cu uh, datele de tip mixt? și de ce este important să le includem aici în regulament. Am vorbit cu experții și ne-au spus că vor exista din ce în ce mai multe zone gri că majoritatea datelor va fi fără caracter personal și o mică parte cele cu caracter personal. Deci atunci când știm că cele două sunt interrelaționate, legate între ele, indiferent unde se află, unde sunt localizate în UE, atunci GDPR-ul se va aplica pentru datele cu caracter personal. Însă acest GDPR nu se poate aplica pentru toate datele în cazul datelor mixte, pentru că GDPR-ul spune că nu poți împiedica uh, fluxul de date cu caracter personal pe motive de viață privată. Însă statele membre ar putea utiliza foarte multe excepții care sunt incluse în regulamentul GDPR și ar putea include alte restricții care nu se bazează neapărat pe viața privată. Deci, în felul acesta, am submina regulamentul pentru fluxul liber de date cu, fără caracter personal uh, aceasta este una dintre principalele îngrijorări și principala provocare a timpurilor noastre pentru a respecta integritatea, uh, viața privată pentru date și, pe de altă parte, să nu blocăm inovarea și fluxul de date. Iată avizul juridic și citesc din el. În textul nostru am spus în uh, foarte multe amendamente că în cazul datelor de tip mixt, regulamentul nostru se va aplica uh, fără să uh, fără să aducă atingere în GDPR-ului. Deci, uh, datele cu caracter personal vor fi întotdeauna protejate prin GDPR. Deci cele două regulamente se vor aplica uh, simultan uh, datelor care sunt interconectate. Însă pentru a ține cont de restricțiile justificate pentru localizare, atunci uh, regulamentul uh, pentru datele cu caracter personal uh, se aplică. Într-adevăr, avizul juridic este foarte important pentru că fiecare cuvânt contează. Dacă aplicăm GDPR-ul pentru datele mixte, atunci în prima zi în care îl vom implementa vom ajunge în instanță imediat. Deci este responsabilitatea noastră să evităm o astfel de situație. Există și alte chestiuni și mi-am luat un angajament față de colegii mei care erau îngrijorați. Uh, e vorba de uh, uh, nominalizarea datelor și sunt convinsă că vom ajunge la o soluție și pe această atunci când datele sunt nominalizate și devin date cu caracter personal și, prin urmare, sunt acoperite de GDPR. La articolul 3, definiții. Aici nu sunt prea multe probleme. Uh, nu sunt prea multe divergențe, e important să oferim certitudine juridică, toată lumea este de acord cu acest lucru. A existat o problemă cu achizițiile publice pentru mine, iar regulamentul practic nu te obligă să muți datele dintr-un stat în altul, dar un stat membru nu te poate împiedica să o faci dacă dorești să muți aceste date. Deci este important pentru autoritățile publice, pentru toate autoritățile naționale, dar autoritățile nu sunt obligate să uh, mute datele dacă ele doresc să o facă. O pot face în alt stat membru. La articolul 4 libertatea de mișcare, excepții și uh, libertatea de circulație. Aici este important să menținem o excepție pe baza tratatelor și a jurisprudenței existente. Și aici am primit un aviz juridic foarte bun și cred că există un consens destul de larg, și anume că excepția pentru securitate publică ar trebui să rămână în picioare. Statele membre trebuie să fie transparente atunci când e vorba de comunicarea datelor disponibile și toate cerințele pe care doresc să le mențină, să ofere comisiei posibilitatea să monitorizeze situația și să le menținem cât mai limitate cu putință, bineînțeles pe principiul proporționalității. FDD-ul a avut un amendament pe o temă care a fost discutată de mulți, și anume publicarea pe site-ul de internet în limbile oficiale și aici discutăm cu Comisia. La raportul de la ITRE avem un amendament. Uh, cred că ar trebui să se facă referință la limbile de lucru ale Comisiei, engleză, franceză și germană. Și sunt convinsă că vom găsi o soluție aici, pentru că toată lumea dorește să fie cât mai deschisă și cât mai transparentă față de cetățeni și față de companii iar cerințele trebuie să fie foarte clare, să vedem ce cerințe rămân în picioare. Articolul 5, uh, disponibilitatea datelor pentru autorități, și aici suntem de acord că procedurile trebuie simplificate. Dacă un stat membru are nevoie de acces la datele care sunt stocate în alt stat membru, din motive juridice, de exemplu, probleme fiscale sau altele, ar trebui să o facă printr-un punct unic de legătură într-un mod cât mai simplu cu putință. Articolul 6, portabilitatea datelor și cod de conduită. Aici e nevoie de ceva timp pentru a explica despre ce este vorba. E vorba practic de un contract liber între un furnizor de servicii de cloud și un utilizator. Companiile ar avea posibilitatea să schimbe furnizorul și tehnologia informațiilor se schimbă foarte rapid, Uh, totul se schimbă practic în fiecare clipă și avem uh, um, servicii din ce în ce mai bune disponibile, iar poziția comisiei care este prezentată în acest raport este aceea de a oferi oportunitate prin codul de conduită, fără să fim prea prescriptivi, dar să le oferim și timp suficient la dispoziție pentru a avea un cod de conduită care să fie implementat eficient. Comisia nu numai că a prezidat uh, aceste întâlniri, dar trebuie să și monitorizeze procesul. La articolul 9, calendarul. <clears throat> Dragi colegi, acolo cred că am rezolvat multe dintre problemele exprimate, restrângând calendarele respective sau orizonturile temporale. Am dorit ca pe viitor lucrurile să poată să fie uh, evaluate, monitorizate, redeschise anumite dosare dacă lucrurile nu merg bine, nu știm nici cum regulamentul GDPR va funcționa și am cerut Comisiei să dea și niște linii orientative în uh, acest sens. Uh, mă refer încă o dată la protecția datelor din nou regulament GDPR. Deci am cerut Comisiei un astfel de raport uh, Ehm, de asemenea, să ne dea orientări în legătură cu excepțiile legate de siguranța publică și, bineînțeles, pe portabilitate și pe codul de conduită ne-am restrâns la 3, 3 ani și jumătate perioada de revizuire pentru ca și colegitorul să poată să intervină uh, având în vedere anumite evoluții tehnologice de inovație și dacă sunt probleme. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aștept cu nerăbdare să aud reacțiile colegilor pe diferitele elemente. Mulțumesc foarte mult! Doamna Șaldemoze din partea socialdemocraților, mulțumesc foarte mult, o să vorbesc în limba daneză. tak for ordet, fru formand, øh, og også tak for... Øh, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună din partea doamnei reportor. raportor. Da, ne găsim într-o situație aparte, pentru că vorbim despre amendamente care au fost depuse de uh, grupul nostru, în condițiile în care deja s-au discutat și amendamentele de compromis și, în orice caz, trebuie lămurite principalele trei aspecte. Mă refer aici la cele mai importante aspecte pentru noi, uh, socialdemocrații. În primul rând, e vorba de toată această chestiune a uh, setelor de date mixte. Pentru noi este foarte important să se ajungă la o definiție clară și utilă, pentru ca să nu existe confuzii în legătură cu ce se înțelege în contextul acesta legislativ. Deci trebuie cumva formulat uh, așa cum trebuie. E o chestiune importantă, crucială și este important să nu subminăm eforturile din cadrul regulamentului GDPR. GDPR, pe de altă parte, este clar că formularea într-un astfel de text legislativ trebuie să fie foarte clară. Un alt aspect și ceva ce de-abia a început să fie invocat, dar și în, și în alte domenii. Mă refer la deanonimizarea datelor. Avem uh, seturi de date imense. Unele nu conțin date personale, însă în momentul în care tehnologia continuă să se dezvolte, uh, e din ce în ce mai simplu să deanonimizeze aceste date și este foarte important să ne asigurăm că avem o legislație bună, robustă, astfel încât aceste posibilități de deanonimizare să nu fie uh, folosite în mod exagerat și dacă există asemenea tentative să se știe care este legea care se aplică. Și mulțumesc, doamne raportor, pentru că a inclus acest aspect în amendamentele de compromis pentru că sunt lucruri care vor uh, trebui să ne preocupe, mai ales în momentul în care vom revizui legislația aceasta peste 2 ani, vom face un bilanț și vom vedea până unde s-a mers cu această de-anonimizare. Mulțumesc foarte mult, suntem de-abia la începutul drumului, am vorbit numai ce de inteligența artificială, adică aici astăzi, și este clar că se poate schimba și caracterul datelor la un moment dat. N-am vrea ca cetățenii noștri să fie prea îngrijorați de asta. Tot pentru noi mai există un subiect important, e vorba de achizițiile publice. Ca și celelalte subiecte discutate în cadrul acestui regulament care se referă la libera circulație a datelor, uh, fluxul liber de date, este foarte important să nu existe confuzii legătură cu statutul juridic. Nici nu cred că ar trebui ca achizițiile publice să figureze aici, pentru că avem o legislație foarte bună în materie, pe plan european, deci o legislație în materie de achiziții publice și este, bineînțeles, aplicabilă, dar dacă începem să o invocăm în cadrul fluxului liber de date nepersonale, vor exista confuzii. Oamenii o să creadă că încercăm să umblăm la legislația de achiziții publice. Pentru noi, uh, la S și D, important să nu existe astfel de confuzii și dacă rezolvăm problema cu seturile mixte de date și dacă rezolvăm și problema cu de-anonimizarea și dacă mai reușim să nu invocăm uh, achizițiile publice în acest act legislativ, eu cred că vom putea foarte, să mergem foarte repede și vă vom putea acorda un sprijin deplin pentru acest act legislativ, care este unul foarte important. Și asta pentru subiectul uh, care ne preocupă. Un alt lucru important, și aici uh, mă refer și la ce a spus doamna raportor, este un lucru pe care l-am spus numai ce și anume, încă o dată, să nu apară aici achizițiile publice. În orice caz, am discutat deja amendamentele de compromis și mulțumesc pentru tot. Mulțumesc, domnul Dan Dalton, din partea cerului, n-a putut să vină astăzi, mi-a cerut să intervin în numele său. În primul rând, mulțumesc doamnei raportor pentru că a pregătit uh, repede uh, și, și bine proiectul de raport, apoi amendamentele, amendamentele de compromis. Ședința de la Strasburg de săptămâna trecută s-a petrecut foarte bine, așa cum a spus și în discuțiile anterioare. Uh, Domnul Dalton își dorește, ca și domnul raportor, o finalizare rapidă a acestui dosar cu un regulament ambițios care să înlăture obstacolele în calea circulației libere a datelor non-personale în ce privește excepțiile, invocarea siguranței publice. Asta a fost uh, a, a reprezentat o mare, mare discuție la Consiliu Iată de ce Parlamentul trebuie să se opună uh, unor excepții prea largi în acest domeniu, în regulament. Ar trebui să se minimizeze din potrivă aste, aceste excepții pe motive de achiziții publice și așa mai departe. Există riscul ca guvernele, dar și autoritățile publice să folosească în mod uh, greșit uh, datele sau să le, le localizare și să invoce niște motive nejustificate. Haideți să fim cât mai ambițioși, domeniul de aplicare să, răm- să rămână cât mai deschis posibil, cât mai ambițios posibil și astfel vor fi înlăturate foarte multe obstacole în calea circulației libere a acestor date. Nu trebuie, bineînțeles, că autoritățile uh, publice să fie îngreunate în activitățile lor, ci din potrivă, în momentul, în momentul în care există cereri legitime din partea acestora de a accesa datele, datele să fie accesate repede și ușor. Uh, e un lucru care a fost menționat de domnul Dalton și mulțumește pentru că domnul raportor a preluat această sugestie. Apoi, uh, săptămâna trecută la Strasburg s-a vorbit despre certitudinea juridică în contextul uh, GDPR și a acestei legislații, trebuie ca lucrurile să fie clare, iar ECR-ul nu va sprijini ceva care să submineze menirea de a fi a noului regulament GDPR. Pe de altă parte, se salută amendamentele de compromis redactate de doamna raportor. Asta permite și pieței să-și formuleze codul de conduită. Uh, e nevoie de timp, e nevoie de transparență. Totul va duce la sporirea transparenței și a competitivității, dar și a calității serviciilor uh, pentru utilizatori, mai cu seamă pentru IMM-uri. Acesta a fost mesajul domnului Dalton și doamna Șaranțova de la ALDE are și ea cuvântul pe scurt, vreau să o felicit pe Ana Maria. Vreau să mulțumesc însă și secretariatului pentru că ne-a ajutat foarte mult ca și serviciul juridic. Avem astăzi în discuție amendamente de compromis foarte bune. Nu am alte comentarii de făcut. Aș putea eventual să reacționez uh, la acea legătură între GDPR și regulamentul uh, de față, avizul respectiv de la serviciul juridic e foarte util. E clar că cele două texte juridice legislative nu uh, se bat cap în cap, uh, se vede asta și din amendamente. De altfel, amendamentele de compromis uh, îmi place cum sunt formulate, îmi place tonul abordat. Așa cum ai spus și tu, Ana Maria, există un mesaj din partea noastră a Parlamentului care trebuie transmis, așa cum am spus, chiar înainte de a primi uh, Uh, propunerea de la comisie, și anume ca să avem un flux liber de date în Uniunea Europeană și să nu existe această cerință de localizare a datelor din punct de vedere geografic. Sunt lucruri care poate fi, pot fi în continuare precizate în amendamentele de compromis, de pildă această situație cu achizițiile publice. Mi se pare ceva util. În orice caz, mulțumesc foarte mult și sper că foarte în curând vom vota pe marginea amendamentelor de compromis. Mulțumesc foarte mult. Nu avem pe nimeni de la GUE sau de la Verzi. A, domnul Zulo. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu vreau să o felicit pe doamnă raportor pentru că acest dosar reprezintă o chintesență a obiectivelor pe care ni le-am propus cu toții. E vorba de libera circulație a datelor pe piața comună și asta se poate întâmpla dacă există și o încredere pe măsură acordată de consumator. Deci trebuie să ajungem la un echilibru în acest sens. Noi spunem că pentru libera circulație este important să se acționeze pârghia interoperabilității sistemelor, dar și a calității și fiabilității datelor. <clears throat> Privitor la acest element al încrederii, trebuie să se ofere niște garanții în acest sens, așa că este binevenită precizarea care a fost făcută în legătură cu distinția între datele personale și nepersonale. Pentru noi această distinție este, această afirmație este foarte importantă, astfel se dau niște garanții utilizatorilor fără a se pune prea mult uh, bețe în roată, roate liberei circulației a datelor Astfel, repet uh, un lucru pe care l-am subliniat deja la ultima noastră întâlnire, și anume ideea de a construi un regulament care să reziste testul timpului. Și atunci să nu avem o schemă normativă prea rigidă, ci să definim niște principii care mai apoi să poată actul legislativ să poată să reziste, să fie valid pe o perioadă mult mai lungă de timp, pentru că în acest sector se știe foarte bine inovația și tehnologia merg foarte repede, mult mai repede decât noi înșine suntem capabili de a revizui anumite norme și regulamente, de ce mai bine să uh, previi decât să vindești după aceea. Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Mulțumesc! Nu știu, din partea comisiei, cine intervine, vă rog, dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, salutăm uh, munca atât de intensă și rapidă desfășurată de Parlament pe acest dosar, mai cu seamă din partea doamnei raportor Corața Bild. Mi se pare că direcția pe care o apucă acest raport este una foarte pozitivă și asta arată că Parlamentul este gata să intre în negocieri cu Consiliul. Ne dorim și noi ca acest lucru să se întâmple rapid. Am înțeles însă că există niște preocupări principale din partea Parlamentului. Vreau să le abordez. În primul rând, săturile de date mixte care, bineînțeles, trebuie discutate fără a duce atingere GDPR-ului care se aplică pe deplin în condițiile cunoscute. Să nu uităm că acest regulament GDPR este uh, un uh, legislativ care vorbește despre libera circulație a da, datelor personale. Acest act de care vorbim acum reprezintă o completare pentru datele nepersonale în condițiile în care aceste date circulă în Uniunea Europeană, așadar nu dorim, deci, să existe incertitudine juridică din acest punct de vedere. Asta face și uh, propunerea comisiei, iar orice fel de clarificare este binevenită. În ceea ce privește anonimizare uh, a datelor, Iată de ce uh, aici trebuie să facem o distinție încă o dată între datele personale și nepersonale. Încă o dată, regulamentul în discuție se aplică datelor nepersonale, oricăror date nepersonale dar s-ar putea să apară tehnologii în viitor care să permită operatorului de procesare să pună cap la cap niște date, identificând uh, individul și uh, permițându-i să, dea, să obțină niște date personale, nu trebuie ca lucrurile să se întâmple uh, așa și atunci de anonimizare e foarte importantă. dar ea nu trebuie să fie invocată pentru a împiedica circulația datelor ne Uh, personale. Încă o dată, încă un lucru care m-a interesat uh, să-l aud aici și l-am văzut și la amendamente, se referă la achizițiile publice. Domnul raportor, în raportul său, spune că pentru serviciul public, uh, pentru serviciile acordate cetățenilor, este important să existe o circulație a datelor. Dar doamna Șaldomoze, să nu uităm, uh, a spus că o sta, un stat membru poate să respecte legislația în achiziții publice, dar în acest sens să poată să uh, rețină pe teritoriul său anumite date, să nu le dea drumul în uh, alte state membre. Și se mai pune și problema stocării datelor în acest sens. S-a întâmplat deja în două state membre așa ceva, în sensul că statul membru a dat niște ordine unui centru de date ca anumite date să fie stocate numai și numai în centrele respective. Asta reprezintă un blocaj al datelor, blochează anumite politici publice, nu permite dezvoltarea unor seturi de date de tip big data, nu permite niște soluții și aplicații din domeniul sănătății, al transportului și așa mai departe. Și deci nu e bine nici pentru economie, nici pentru cetățeni. Iată de ce noi uh, Uh, dorim ca achizițiile publice să continue să figureze în uh, acest regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul, doamne raportor, îi dau cuvântul domnului Șval. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru tot ce face în numele comisiei noastre, o muncă excelentă și e foarte bine că ați vorbit din nou despre seturile de date uh, Generată de sectorul public, pentru că am senzația că la Consiliu se vorbește de tot mai multe excepții care trebuie să înconjoare aceste date, pentru că GDPR este una, dar uh, datele din publice nu își doresc neapărat să intre în domeniul unei concept de piață deschisă. Încă o dată trebuie explicate din nou conceptele, să se înțeleagă mai bine ce înseamnă date personale, nepersonale, să se poată stoca peste tot în centrele de date de peste tot în Europeană, lucrurile ca să fie bine înțelese aceste intenții. Mulțumesc foarte mult, doamna Corața Bil. Ana Maria, mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Mă bucur că tragem cu toții în aceeași direcție. Cristel, am discutat, am explicat chestiunea cu seturile mixte de date și am spus nimeni nu vrea să aducă atingere GDPR-ul GDPR și nimeni nu îl va schimba. Uh, nu o putem face nici noi și cât privește datele personale în Europa, acest regulament se va aplica peste tot la fel. În ce privește retenția datelor, stocarea datelor, uh, voi face un efort în acest sens, mă refer la uh, deanonimizare, voi reflecta asta în amendamentele de compromis și vom face distințiile care se impun. În ce privește, privește achizițiile publice, cred că am înțeles îngrijorarea ta, dar cred că sunt încă multe lucruri de lămurit. Comisia a încercat să facă acest lucru, cel puțin parțial. Încă o dată, nu putem să schimbăm directiva privind achizițiile publice. Nu schimbăm nimic, nici domeniul de aplicare, nici nimic altceva. Nu, nu știu, poate că am înțeles eu greșit ce ai spus tu, dar poate că există confuzii. Ai menționat tu că anumiți colegi ar putea să se îngrijoreze de care este legislația aplicabilă, dar vreau să spun, ca să lămuresc lucrurile, că uh, Directiva privind achizițiile publice se va aplica în continuare peste tot, ca să nu fie confuzii. Însă există o temere, care trebuie, zic eu, să îi răspundem, și anume că sunt companii în Europa care participă la achiziții publice și care doresc să știe că atunci când intră într-un astfel de proces, ă, trebuie să știe dacă trebuie să stocheze, să proceseze datele altfel, să folosească alt server într-un stat membru față de altul în acest context de achiziții publice. Lucrurile trebuie lămurite în momentul în care introducem aici în acest regulament uh, sectorul public, avem automat uh, și ideea de achiziții publice. Dar, uh, în orice caz, am luat notă de îngrijorarea ta, vom face ceva, poate, la considerente să vedem ce se poate face. În orice caz, mulțumesc și ECR-ului pentru sprijinul acordat. Este, da, foarte important să avem o linie, orientare puternică, clară. Așa cum a spus și Andreea, problema s-ar putea să vină de la Consiliu și vă rog frumos să mă ajutați să avem marjă de manevră la aceste negocieri interinstituționale să menținem într-adevăr domeniul de aplicare cât mai extins posibil și încă o dată, dacă lăsăm prea multe excepții și restricții în text, s-ar putea să diluăm intențiile acestui regulament. Îți mulțumesc și generalului, mulțumesc și ție, Ditei, pentru că ai spus că cele două regulamente, GDPR și acesta, nu se contrazic unul pe celălalt și că ne-ai spus că și pentru tine achizițiile publice sunt foarte importante, așa vom face. Și pentru Marco Zulo de la FD, Marco, pot să-ți spun că da, acest regulament trebuie să reziste proba sau testul timpului, dar trebuie să avem oarecare eh, modestie și să recunoaștem că, într-adevăr, tehnologia merge mai repede decât politica dar dacă este să modificăm uh, ceva în acest regulament în viitor, trebuie tocmai ca la articolul 9 care vorbește despre revizuire, să putem să avem posibilități de a evalua, de a schimba, de a face modificări în cazul în care piața va eșua sau vor exista probleme pe piață. Deocamdată ele nu sunt uh, previzibile, dar în sfârșit. Dar încă o dată ai vorbit despre protecția consumatorilor, dar nu despre asta este vorba, ci despre companii, despre firme utilizatori, furnizori și uh, firme sau companii mai mari sau mai mici. Despre asta este vorba. Am și menționat aici importanța portabilității și a condului de conduită, bineînțeles. Și am preluat uh, amendamentul tău legat de uh, IMM-uri și de acele foarte mici întreprinderi Uh, e un amendament pe care îl sprijin foarte mult, ca și aceste firme mici, foarte mici, să poată să participe la acest proces. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, uh, sper că vom conlucra împreună, ne vom întâlni și în mod bilateral, vom avea uh, într-o primă fază și întâlnire, o întâlnire tehnic, tehnică și poate că vom avea nevoie și de serviciu juridic pentru anumite lămuriri Uh, da, și acum pentru calendar uh, și datele limită uh, îți dau ție cuvântul, dar în orice caz nu uitați că avem data de 4 iunie în vizor. Mulțumesc, dar da, înainte de 4 iunie vom evalua în mai amendamentele de compromis la comisia noastră. Cu asta am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi, am terminat cu ședința de dimineață. Mulțumesc tuturora, mulțumesc și interpreților, spune doamna președinte cu amabilitate. Mulțumesc, uh, mulțumim și noi și ne întoarcem la lucru înapoi la ora două jumătate.